Colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vom începe ședința. Se transmite în direct întâlnirea noastră de astăzi. Aveți proiectul ordinii de zi în fața dumneavoastră. Sunteți de acord cu aceasta? Foarte bine, mulțumesc. De asemenea, aveți procesul verbal de pe 28 februarie. Toată lumea e de acord? Mulțumesc. Trecem atunci la punctul 3. Fac uh, o scurtă introducere aici a domnului Andrei Rivut, fost uh, prim-ministru, viceprim-ministru din uh, țările de jos. Bun venit la comisia noastră. Următorul punct pe ordinea de zi Planul de acțiune în cadrul sistemului global de navigație, o analizare a amendamentelor, doamna Țicău. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau să încep uh, prin a mulțumi tuturor colegilor mei, raportori din umbră, cu care am lucrat foarte bine la redactarea acestui raport. Vreau să subliniez că acest proiect legat de uh, Uh, sistemul global de radionavigație prin uh, satelit uh, este un proiect strategic pentru Uniunea Europeană și de aceea am solicitat în repetate rânduri să se suplimenteze chiar și în acest cadru financiar bugetar fondurile pentru cercetarea dedicată aplicațiilor și serviciilor GNSS și de asemenea ca pe perioada viitorului cadru financiar să avem uh, suficiente resurse financiare pentru realizarea proiectului Galileo. Proiectul EGNOS, SES, uh, pot fi utilizate la capacitate abia când și sistemul Galileo va fi uh, implementat, dar cred că este esențial pentru a putea avea ulterior o utilizare la capacitate să investim încă de pe acum în servicii și aplicații specifice. Uh, proiectul uh, este extrem de important uh, pentru transport, pentru protecție civilă, pentru siguranța rutieră și de aceea consider că este un proiect strategic pentru Uniunea Europeană în care va trebui să investim. Am primit 48 de amendamente. În principiu nu sunt probleme, am încercat să implementăm, um, să ținem cont de punctul de vedere al tuturor uh, colegilor. Cred că am ajuns la un uh, bun uh, compromis. Aștept cu interes și punctul de vedere al colegilor. Mă opresc spunând doar că este un proiect cu adevărat strategic pentru Uniunea Europeană și va trebui să se reflecte ca și prioritate în viitoarele perspective financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țicău. Doamna Kun din partea PP-ului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat. Este vorba de un program, într-adevăr, care are importanță strategică și un program la care am lucrat împreună cu statele membre. EGNOS, care este premergătorul programului Galileo, este un program care deja funcționează și există aici, uh, au fost dezvoltate, au, au fost dezvoltate exemple foarte clare până în acest uh, moment. Deci toată lumea care participă la finanțarea programului Galileo sunt convinși de faptul că țelurile pe care ni le dorim să le atingem sunt legate și de o anumită refinanțare. Siguranța transportului maritim, siguranța transportului uh, rutier, toate acestea pot fi greu refinanțate. Însă există posibilitatea ca trans, ca, să, ca asemenea ă, costuri să fie controlate mult mai bine dacă avem la dispoziție un asemenea sistem, cum este Galileo. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamna, doamnei Țicău, pentru faptul că a construit compromisuri atât de bune pornind de la, acestea, de la aceste 48 de amendamente. Nu a fost, cred că, un lucru ușor de făcut punctul central s-a referit întotdeauna la interoperabilitate, la faptul că va exista o interoperabilitate pe, pe viitor. Trebuie să vedem care este situația cu sistemul de navigație prin satelit din Rusia, cu cel din uh, China și trebuie să ne asigurăm că va exista pe viitor o interoperabilitate globală și am văzut foarte clar cum se pot uh, manifesta forțele distrugătoare ale uh, naturii și avem nevoie de sisteme uh, de avertizare premature. Acest lucru cred că este clar pentru toată lumea. Folosirea geografică și extinderea acestui sistem asupra întregului continent european este un punct central. Mai mulți colegi au exprimat acest lucru. Sistemul trebuie să aibă o extindere mai mare, mai ales în Uh, sudul și estul Europei, dar și în uh, Africa. M-am referit deja la uh, eficacitate și, în plus, avem nevoie de pornirea unor campanii de sensibilizare și de informare. Însă nu trebuie să ne limităm la aceste campanii. Important este ca să existe mai multe mijloace de finanțare a acestor proiecte. Știm că există un aviz din partea Comisiei ITRE în care se vorbește doar despre 15 milioane de euro uh, folosiți pentru acest program. Este foarte puțin. Ne dorim ca în 2 ani Galileo să funcționeze, însă nu, nu vom putea face acest lucru pe baza situației uh, de acum. Domnul uh, Riche a înaintat un uh, amendament foarte bun și suntem cu toții de acord că a clarificat foarte bine situația ca că veniturile din cadrul Uniunii Europene, generate în cadrul Uniunii Europene, ar trebui aduse în acest uh, sistem. Din uh, partea PPE-ului aș dori să înaintez alte două amendamente orale. La compromisul 2, alineatul 11, aici ar trebui introdus ceva între cuvintele in the field of GNSS enabled transport și with special regard to the need of disabled uh, person, focusing in particular to SSN. Cred că acest lucru ar fi bun dacă am putea să facem acest lucru în privința votului de mâine. Apoi la alineatul 3A, aici propunem o altă modificare. Este vorba aici de uh, certificare. Cere Comisiei să asigure o certificare rapidă a ECNOS pentru aviația civilă prin, com, prin autoritățile competente. Punct. Cred că, aceasta situația, cred că aceasta este situația în care ne aflăm. Trebuie să existe sisteme de certificare și pentru siguranța aviației civile. Mulțumesc din nou atât doamnei Țicău cât și celorlalți colegi care s-au implicat. Sorry, I think my microphone went off. Mrs. Jensen. Îmi cer scuze, doamna Jensen. Mulțumesc, îi mulțumim doamnei Țicău pentru faptul că a primit amendamentul meu și amendamentele din partea grupului de ALDE, de altfel, referitoare la STI și alte aspecte. Sunt, uh, îi sprijin poziția, sunt de acord cu ea, sunt de acord cu amendamentele de compromis care au fost prezentate N-am fost prea sigură cu privire la extinderea la Africa și Africa de Nord și hotărârea noastră a fost că vom urma ce spuneți dumneavoastră. Deci dacă considerați că este în regulă, atunci și noi suntem de acord. În special, având în vedere că ați spus că trebuie să ne asigurăm în primul rând că asta e fezabil. Deci, putem fi de acord cu asta. De asemenea, mă bucur că ați preluat amendamentul domnului Coze privind accesibilitatea. E un aspect foarte important și trebuie menționat. N-am fost sigură cu privire la aspectul referitor la transportul maritim menționat de domnul Kuhn fiindcă pentru asta există tehnologii diferite, dar cred că aveți dreptate. Ar trebui să vedem uh, în planul de acțiune și cum stau lucrurile aici și cum poate fi utilizat acest GNSS pentru transportul maritim. Una dintre ideile pe care le-am avut de altfel a fost ca aplicațiile Galileo să concureze cu alte aplicații și dacă acestea se dovedesc a fi mai bune, poate că pot câștiga cote de piață importante. Deși eu vreau să-i mulțumesc doamnei Țicău pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger, pentru verzi. Vă mulțumesc, vreau să-i mulțumesc și doamnei raportor. Aș dori să spun și eu că uh, trebuie să ținem seama de uh, aspectul asupra care a tras atenția domnul Kuhn referitoare la, uh, problem, la persoanele cu handicap și, în plus, este foarte bine că interoperabilitatea este pusă în centrul acestui raport deoarece acest uh, sistem va fi folosit doar dacă este interoperabil. Am încerc, s-a încercat uh, înainte să fie convinși oamenii să cumpere noi instrumente și cred că nu aceasta ar fi calea pe care ar trebui să o urmăm. De aceea, după părerea mea, este atât de important să punem în centrul uh, acestui program interoperabilitatea. Am unele probleme legate de finanțare. Să mergem pe drumul uh, obișnuit să privatizăm este un lucru pe care, cu care nu sunt de acord. La toate sistemele europene ne confruntăm cu această problemă. Nu am, nu am reușit până în, în acest moment să integrăm cele mai importante grupuri de utilizatori. Ne-am concentrat pe cei care, au, uh, care, au, care construiesc echipamentele și nu ne-am, nu ne-am concentrat pe utilizatorii viitori și astfel există prea puțini oameni în acest moment care sunt interesați de participarea la acest sistem. De aceea nu sunt de acord cu unele dintre amendamentele propuse, deoarece, după părerea mea, în, uh, în aceste momente în care avem uh, probleme financiare, în care bugetele um, sunt sub statelor membre sunt supuse unor presiuni puternice, cred că ar fi potrivit ca dacă pe de o parte există o participare la costuri, să există și o, o participare la, la beneficii. Deci cred că acest lucru ar trebui să fie oprit pe viitor, mai ales pentru un uh, sistem care este atât de important, care va avea, care ar trebui să aibă un rol atât de important pe viitor. Vă mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Țicău. Multe dintre amendamente sunt în regulă și cred că aduc o parte importantă la, o contribuție importantă la raportul doamnei Țicău. Aș vrea să mă refer la câteva dintre aspectele punctate de doamna Jensen. De exemplu, poate că navigația prin satelit nu este potrivită în anumite domenii. Poate că există altă tehnologie care funcționează. Cred că trebuie luat în considerare acest aspect. În ceea ce privește finanțarea, n-am fost uh, sigură cu privire la uh, amendamentul domnului Rico. Poate că parte ar avea legătură cu bugetul UE. Care este legătura? Deci unde merge în buget? După părerea mea, acea, acest lucru ar trebui să reiasă dintr-un sistem care, în mare, este finanțat de contribuabili. Și avem în vedere costuri suplimentare care trebuie să existe pentru cercetare, tehnologie și așa mai departe. Deci aș dori o clarificare cu privire la acest lucru. Nu cred că ar fi adecvat să cheltuim bugetul general pentru orice, fără discernământ. La asta mă refer. În ceea ce privește majoritatea amendamentelor, pot să spun că sunt în regulă, dar există această problemă a finanțării. Și fie că suntem de acord sau nu, trebuie să fim foarte atenți cu privire la modul în care se face acest lucru. Galileo a fost finanțat din bugetul public, pentru că nu s-au obținut suficiente fonduri private pentru a face acest lucru. Și cred că trebuie să ne gândim puțin la această situație. Și un ultim aspect. Cred că ar trebui să fie făcută evaluarea la jumătatea intervalului. Nu știu dacă sunt, mă înșel sau nu, dar poate comisia ar putea să ne facă o eh, prezentare de ansamblu cu privire la planul de acțiune. Sigur, noi am discutat despre anumite aspecte, dar ar fi bine să avem și o prezentare generală din partea Comisiei. Și o ultimă remarcă din partea mea. Cred că a rămas un semn de întrebare cu privire la amendamentul 10, referitor la dezvoltarea la maxim a sistemului Galileo. Nu știu ce înseamnă asta exact, cum poți face ceva dacă nu este dus până la capăt. Și apoi un ultim comentariu din partea unui coleg cu privire la Africa de Nord și alte regiuni. Nici aici nu înțeleg prea clar la ce ne referim. Când am discutat la nivelul Galileo de a include și state terțe, decizia a fost una politică foarte importantă și mă întreb dacă este adecvat aici să introducem așa ceva într-un amendament de compromis sau amendamentul de compromis 1. Eu nu sunt convinsă 100%. Mulțumim raportoarei încă o dată și să vedem și ce alte comentarii mai sunt din partea colegilor. Mulțumesc, domnul Ruiche. Euh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc uh, doamnei icău și raportorilor din umbră pentru munca lor deosebită. S-a ajuns la un consens uh, destul de mare la acest raport. Aș vrea să spun un lucru. Problema principală este aceea finanțării, pentru că toată lumea este de acord în legătură cu interesul prezentat de acest sistem, cu dezvoltarea acestuia pe viitor și utilizarea sa. Toată lumea este de acord pentru a spune că este interesant pentru foarte multe uh, subiecte din transport, uh, interoperabilitate, siguranță rutieră și așa mai departe. Însă, primul lucru și cel mai important, așa cum s-a spus uh, deja aici, este că n-am reușit să atragem sectorul privat pentru a face investiții și cred că este singurul proiect de acest fel în care Comisia a trebuit să se implice pentru aceste operațiuni. Deci, acest proiect se bazează pe fonduri publice europene. Deci, o primă problemă de finanțare și există un deficit de finanțare. Nu știu ce se va întâmpla cu cele 2 miliarde de euro care lipsesc și de unde vom găsi acești bani. Există și o a doua problemă care a fost mai puțin analizată și pe care am prezentat-o în amendamentul 35 și aici am să revin la comentariul doamnei Foster referitor la amendamentul 34. Se vorbește de o mantenență de 800 de milioane de euro anual care uh, trebuie să fie susținută de comisie, de cel care susține operațio- operațiunile. Deci, dacă aceste cheltuieli trebuie să revină Comisiei, și aceasta este o întrebare uh, care apare în amendamentul 35, este cine suportă aceste cheltuieli. Și până la urmă, veniturile din exploatarea acestui sistem s-ar putea să nu fie la înălțimea, la nivelul uh, necesar pentru a acoperi aceste cheltuieli operaționale. Deci, până la urmă, vom avea o problemă pentru că vom prelua doar acea parte a sistemului care pare a fi rentabilă și vom lăsa deoparte restul. Și există o a treia problemă a finanțării și anume cea a dezvoltării aplicațiilor. Aici trebuie să ne punem problema dacă Europa are nevoie de dezvoltarea de aplicații care se facă sub îndrumarea europeană în rețele strategice și ținând cont și de problema de finanțare. Deci există o legătură între cele două amendamente 34 și 35, pentru că se prevede că vor exista venituri din exploatarea sistemului și, până la urmă, așa cum se arată în amendamentul 34, acestea vin înspre Europa, însă se pune și problema finanțării celor 800 de milioane de euro anual. Deci cele două subiecte au legătură unul cu celălalt. Până la urmă, pentru a vă spune că toată lumea este de acord, însă nu se știe cum vom plăti acest program și ce se va întâmpla cu funcționarea sa globală, pentru că există aici o problemă a beneficiilor obținute în urma investițiilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bradburn. Uh, thank you, Jim. Just, just... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu comentariile făcute de doamna Foster în special în legătură cu extinderea aplicațiilor folosite de acest sistem. Nu știu dacă colegii au văzut acest lucru, nu știu de cât timp este acest raport, însă există un raport al unui grup de oameni de știință care atragea atenția asupra acestor chestiuni tehnologice ce vreau să spun cu aceasta? Domnule președinte, probabil că vă aduceți aminte că atunci când am avut uh, aceste discuții pentru prima oară, în urmă cu aproximativ un an, o problemă pe care o identificasem era că uh, nu se putea face față impulsului electromagnetic. Și cred că asupra acestei probleme atrăsese atenția uh, Universitatea de la Oxford, pentru că această problemă a impulsului ar putea Uh, duce la falimentul întregului sistem și sistemul ar putea fi utilizat nu doar pentru controlarea traficului, ci și la nivelul transportului maritim și am putea avea un adevărat colaps al acestuia. Deci vreau să fiu oarecum precaut, să nu avem ambiții prea mari în legătură cu felul în care putem aplica acest sistem în mai multe domenii, la nivelul transportului și așa mai departe. Un al doilea comentariu pe care vreau să-l fac este cel referitor la finanțare, despre care au vorbit deja mulți uh, colegi. Domnul Riche a vorbit deja despre uh, cheltuielile necesare, în special pentru uh, întreținerea anuală a acestui proiect. Iar comisia noastră a fost foarte clară și în trecut în legătură cu finanțarea acestui proiect. Spuneam că acesta nu trebuie să împiedice finanțarea altor proiecte TEN, pentru că avem alte proiecte terestre care trebuie și ele să fie finanțate la nivelul Uniunii Europene și chiar dacă acesta este un proiect emblematic, acesta nu ar trebui să înseamnă excluderea celorlalte proiecte. Deci vreau să vă atrag atenția asupra acestui punct pentru a ne asigura că nu, vom, uh, nu ne vom târgui, practic, cu aceste programe pentru a da prioritate acestui program emblematic. Aș avea o întrebare legată de un amendament din partea doamnei Ayala Sender. Este, este vorba de, de schimbarea pe care o propune dumneavoastră, o propune dumneei. Aici vă referiți la, la siguranță din punct de vedere, vă referiți la siguranță sau la securitate? Deoarece cu, cu, dacă ne referim la trasabilitate, există o, o problemă legată de protecția datelor personale și aș dori să știu exact ce dorește să exprime colega noastră aici. Deci când vorbim despre de trasabilitate și siguranță, despre ce este vorba? De siguranță sau de securitate? <laughs> pues is, it is safety. Y la, tra y la traza ha sido siempre safety. Întotdeauna am vorbit despre safety atunci când vorbim despre siguranța rutieră. Iar atunci când ne gândim la trasabilitate, ne gândim la transportul de mărfuri. Pentru că, în general, avem problema cu acest transport de mărfuri pe platforma de servicii civile, nu pe cele militare. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această explicație. Deci e vorba de safety în engleză, nu security. Domnul Tilman, din partea comisiei, vă rog. Uh, vă mulțumesc și bună ziua tuturor. Aș dori să mulțumesc în primul rând pentru, doamnei Țico pentru raportul excelent. Dânsa a avut o atitudine foarte constructivă, a ținut seama de recomandările comisiei sunt foarte mulțumit de faptul că se uh, subliniază cât de important este EGNOS și Galileo pentru sectorul transportului. După părerea noastră, este vorba de un proiect foarte important pentru sectorul transportului și un comentariu în ceea ce privește proiectele TEN. După părerea mea, acest proiect, proiect proiectul, proiectele EGNOS și Galileo sunt foarte importante în cadrul proiectelor TEN deoarece aduc un nivel de inteligență în uh, aceste proiecte legate de infrastructură și ne vor uh, ajuta să economisim în mod indirect foarte multe resurse financiare și vor crește de asemenea prevederile legate de siguranță. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că, după părerea noastră, Investițiile într-o asemenea activitate sunt foarte importante, deoarece există o rată foarte mare de, uh, de beneficii. În ceea ce privește amendamentele în general, după părerea mea, majoritatea amendamentelor sunt salutate de către Comisie. În ceea ce privește acoperirea regională, la care s-au referit deja unii dintre dumneavoastră, aș dori să confirm faptul că uh, după, după părerea noastră, uh, prioritatea numărul unu trebuie să fie uh, acoperirea teritorială a Uniunii Europene. Orice altceva are o importanță secundară. Și există deja un uh, satelit pe orbită care nu, ocupă doar, care nu acoperă doar Uniunea Europeană, dar și părți din Orientul Mijlociu, anumite părți din Africa, din Africa de Nord sau chiar întreg continentul african și ne dorim să extindem această extindere. Însă acest lucru reprezintă o prioritate secundară. Prioritatea numărul unu o reprezintă acoperirea spațiului european. În ceea ce privește revizuirea la mijlocul uh, intervalului, un lucru foarte important, în trecut am fost uh, obligați de către perspectivele uh, financiare existante să înaintăm 400 de milioane de, de euro în uh, construirea acestui sistem. A fost vorba de o, de o decizie foarte dificilă, însă am transferat acești bani de la aplicare la infrastructură. După părerea noastră, trebuie să, să investim mai multe lucruri în, în aplicații, deoarece trebuie să investim mai mult în, uh, în acest sector. Discutăm de uh, miliarde și sute de miliarde de piețe în valoare de, sute de miliarde și sute de miliarde și cu cât Uniunea Europeană va avea o poziție mai bună de la început, cu atât va profita mai, mai mult pe viitor. Doamna, doamna Țicău, dacă doriți să adăugați ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, în primul rând, colegilor care au intervenit, de asemenea Comisiei Europene pentru precizările făcute. Aș adăuga faptul că proiectul uh, este un proiect strategic, deci și EGNOS și Galileo sunt proiecte strategice pentru Uniunea Europeană și trebuie să subliniem că ele au uh, o destinație civilă. Este important să subliniem acest lucru, uh, după cum este foarte important să subliniem și faptul că există o compatibilitate cu sistemul GPS și odată construit uh, uh, și sistemul Galileo în totalitate vom avea o precizie mult mai bună, o acuratețe mult mai bună și în felul acesta vom putea avea și aplicații și servicii mai performante. Aș vrea în acest moment să mă refer la uh, observația făcută de unii dintre colegii mei uh, referitoare la uh, necesitatea de a avea sistemul Galileo complet. Acum avem sistem, sistemul EGNOS, dar pentru a, avea, pentru a putea beneficia cu adevărat de facilitățile pe care le vom dezvolta, e important să ne asigurăm că implementarea sistemului Galileo nu se va opri undeva pe parcurs, ci vom avea beneficii maxime în momentul în care sistemul Galileo va fi finalizat. Aș vrea de asemenea să subliniez și eu, uh, așa cum a menționat doamna Jensen, uh, și Comisia Europeană faptul că prioritatea Uniunii Europene este aceea de a avea acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene și după aceea uh, încercăm să avem în vedere și acoperirea altor zone, dar prioritatea principală este aceea de a avea o acoperire pentru întreg teritoriul Uniunii Europene. În ceea ce uh, privește observațiile doamnei Lichtenberger și a domnului uh, Bradburn referitoare la finanțare și a doamnei Foster, uh, Așa cum a subliniat și domnul Riche prin amendamentele domniei sale pe care le susțin, este important să fie asigurate fonduri nu, pentru, nu doar pentru dezvoltarea uh, infrastructurii necesare a constelației de sateliți, uh, uh, nu doar pentru aplicații și servicii de care vom avea nevoie, uh, dar uh, este important și să asigurăm ulterior bugetul necesar pentru, deci bugetul operațional anual Uh, vreau să subliniez aici că amendamentele domnului uh, Riche uh, le-am analizat și din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat anterior, în mandatul trecut, când la un moment dat pentru acest proiect ne-am blocat. Inițial era prevăzut să se realizeze într-un parteneriat public-privat, dar după aceea s-a constatat că este important ca pentru a avea achiziții publice să avem și bugetul public și atunci ar trebui să lua, fie luate fonduri din alte zone și să fie asigurat uh, bugetul comunitar necesar pentru uh, proiectul uh, Galileo. De aceea am susținut foarte mult și țin la amendamentul doamnei Jensen și vă rog să îl susțină toți colegii și anume prin care spunem că este nevoie de mai multă finanțare pentru proiectul Galileo, pentru proiectul EGNOS, dar nu vrem ca această acest uh, necesar de finanțare să fie făcut în detrimentul altor proiecte pentru transport și de aceea susțin uh, amendamentul uh, doamnei Ensen. Aș mai menționa faptul că am solicitat ca la midterm review să încercăm ca în momentul în care rămân sume disponibile neutilizate să poată fi alocate pentru cercetare și anume pentru aplicații și servicii Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată colegilor uh, Comisiei Europene uh, și uh, sper ca toată lumea să susțină acest raport. Mulțumesc! Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la acordurile internaționale privind transportul aerian, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Este vorba de propriul meu raport. Au fost, înain, au fost înaintate 15 amendamente și eu sunt de acord cu 12 din, dintre acestea. Există de asemenea um, un alt amendament uh, oral în ceea ce privește drepturile de zbor. Sunt de acord și cu acesta. Multe dintre aceste amendamente se îndreaptă în direcția bună. Aș dori să vă aduc aminte că este vorba de un raport care își propune să creeze un cadru. Nu este un raport în care vom discuta în detaliu despre ce anume trebuie să conțină un acord uh, privind transportul aerian. De acest lucru trebuie să se ocupe Comisia. Vorbim aici despre, de, despre un cadru care se adresează raportorilor noștri care se vor ocupa de, un, de acordurile internaționale aeriene. Pentru a putea ști mai ușor dacă putem fi de acord sau nu cu un acord. Și am dorit să spun acest lucru, deoarece um, cele trei uh, amendamente cu care nu sunt de acord tocmai sunt uh, prea detaliate. Nu sunt de acord cu aceste amendamente din principiu, și nu cred că este vorba de amendamente greșite. Nu acesta este cazul, însă, după părerea mea, acestea nu sunt valabile în, în acest caz specific. Deci unele din, dintre amendamente sunt clare. Amendamentul 1 din partea domnului, doamnei Runner în care se vorbește despre obligațiile Comisiei de tratare egală a Parlamentului și Consiliului. Sprijinim acest lucru și amen, uh, amendamentul uh, 9. Cred că și acest amendament este unul bun și sprijin și amendamentele doamnei uh, Meissner. Uniunea Europeană, într-adevăr, trebuie să țină seama de anumite principii în cadrul acestor uh, acorduri. Am înaintat un amendament oral la amendamentul 4 al doamnei Meissner, care se referă la uh, zona de, de trecere peste zon, de zbor peste Siberia. Și, desigur, acest lucru este relevant în cadrul negocierilor Rusiei de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Există amendamente cu care am probleme. Numărul 10 și 11, uh, care se referă la centuri de siguranță pentru copii până la 2 uh, ani, după părerea mea, sunt prea specifice pentru acest uh, raport. Nu mă opun niciunui regulament care să se referă la centuri pentru copii, Însă aici este vorba despre acorduri internaționale aeriene, nu este vorba despre prevederi legate de siguranță la bordul unor avioane. Despre acest lucru va trebui să discutăm când va fi cazul. Am încercat să mă refer la aceste aspecte legate de siguranță în câteva alineate, fără a fi prea uh, detaliat. Desigur, când vom negocia acordul, vom discuta și despre lucruri legate de, de siguranță. Nu susțin, uh, doamna Raner, amendamentul dumneavoastră numărul 15. Nu mă opun principiului de a, a, de a avea o privire de ansamblu asupra acestor acorduri, însă, după părerea mea, nu cred că acesta ar fi cel mai bun format în care am putea să lucrăm poate ar fi bine, într-adevăr, să ne preocupe pe viitor, să vedem exact care va fi cel mai bun format. Însă, după părerea mea, nu, acesta este, nu, este cea, nu, nu aceasta este cea mai bună modalitate de a merge înainte. Și din uh, aceste motive am pus pe lista de vot un minus la amendamentul uh, dumneavoastră. Deci este un lucru de care nu sunt sigur în acest moment și de aceea nu am fost de acord. Și doresc să vă atrag atenția că ne dorim să avem un uh, ghid pentru state, pentru uh, membrii acestei uh, comisii în momentul în care discutăm acorduri ale Uniunii Europene cu o țară terță. Nu este vorba de un regulament specific care să se refere la uh, siguranța în aviația civilă. Și acum doamna Raner are prima cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru raportul uh, foarte bun pe care l-ați elaborat. Deci trebuie să vedem ce facem după această situație, după adoptarea tratatului de la Lisabona. Și a, prin acest raport avem într-adevăr ghidul, liniile directoare despre ce atitudine ar trebui să aibă Parlamentul. Și într-adevăr este vorba, trebuie să fie vorba de un cadru general în care sunt prezentate liniile generale și să nu intrăm în prea multe detalii, deoarece nu ne putem referi la toate lucrurile și uh, situația va fi diferită de la acord la altul. Într-un caz va trebui să ținem seama de alte lucruri, să punem accent pe alte lucruri. Deci, uh, linia pe care ați mers uh, dumneavoastră este cea bună. Indiferent de părerea dumneavoastră în ceea ce privește amendamentul 15, eu sunt de părere sau grupul meu politic uh, este de părere că uh, munca noastră ar fi ușurată dacă pe viitor Comisia ne spune unde, care sunt punctele uh, forte și care sunt punctele slabe pentru fiecare acord. Pentru că dacă nu ne confruntăm cu textul unui acord, trebuie să-l acceptăm sau nu, însă dacă, dacă de la început știm acest lucru, suntem implicați odată mai puternic, și, pe de altă parte, suntem uh, mult mai bine informați de către Comisie um, despre avantajele anumitor aspecte, în ce puncte s-au făcut uh, progrese, care sunt cele mai bune practice și, după, după părerea mea, acest lucru ar fi un progres. Știu că nu este singura modalitate sunt de acord cu acest lucru, însă, după părerea mea, este bine să clarificăm cum putem să obținem mai multe informații din partea uh, Comisiei. În ceea ce privește celelalte amendamente, cred că uh, avem uh, aceeași părere. Sunt curioasă să văd care vor fi părerile colegilor acum. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Rana. Mr. Alca... Mulțumesc, domnul Alcadrae. Acum. Ik wil om te beginnen u bedanken voor het Mulțumesc, aș dori și eu să încep prin a vă mulțumi pentru acest document foarte bun care acoperă toate aspectele relevante privind aceste acorduri pentru transportul aerian. De asemenea, are și o perspectivă pe termen lung și solicită sau cere o abordare mai deschisă a transportului aerian cu piețe mai integrate. Asta înseamnă că raportul social, protecția mediului, siguranța, sunt aspecte care trebuie luate în considerare. De asemenea, trebuie să putem evalua impactul acestor acorduri, atât la nivelul societății, cât și la nivelul lucrătorilor, lucru care nu trebuie scăpat din vedere. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul și membrii săi au noi competențe pe care trebuie să le exploateze la maxim. Procedura utilizată aici este una foarte importantă trebuie să vedem cum ne vom uh, organiza, care este rolul comisiei. E foarte important și să reținem faptul că au fost înființate o serie de noi organisme. De exemplu, avem aceste comisii mixte care vor fi implicate în procesul de autorizare și reglementare și e foarte important ca Parlamentul European să fie ținut la curent cu activitatea acestor organisme. În ceea ce privește amendamentele, sunt de acord cu raportorul. Cred că majoritatea sunt foarte bune. În majoritatea cazurilor, acestea ajută la consolidarea uh, poziției Parlamentului European. Sunt de acord cu raportorul, nu trebuie să ne axăm prea mult pe subcomponente specifice, lucru spus de doamna Lichtenberger, în ceea ce privește evaluarea. Ca ultim punct, cred că la asta trebuie să ne gândim puțin mai mult pentru a vedea cum poate fi redat acest lucru cât mai bine. Și poate până la plenară ar trebui să mai analizăm acest subiect. Altfel, peste câțiva ani s-ar putea să ne trezim că punem aceleași întrebări în ceea ce privește evaluarea impactului sau rezultatului acestor acorduri. Dacă ne-am atins obiectivele, dacă promisiunile au fost ținute, dacă rezultatele stabilite sunt cele care au fost obținute. Și dacă ne gândim la acordurile anterioare, trebuie să vedem dacă au fost realizate obiectivele inițiale. Sigur, nici nu vrem să creăm o povară administrativă, birocratică prea mare, deci sunt lucruri importante. Berichte. Doamna Meissner, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru acest raport și uh, mă alătur și eu laud, laudelor exprimate în acest caz avem sarcina și obligația în calitate de Parlament să ne respectăm drepturile. Pentru a face uh, acest lucru avem nevoie de informații. Trebuie să ținem seama de, de concurență loială, trebuie să ținem seama de drepturile pasagerilor, de aspecte legate de protejarea mediului înconjurător, de protecția datelor personale, lucruri la care se face referință în acest raport și de aceea voi fi foarte succintă și mă refer la amendamente. Am înaintat amendamentul 3 pentru a clarifica că nu sunt uh, excluse doar India și China, ci ar trebui incluse și Japonia și Rusia. Uh, este vorba de uh, țări foarte importante, după părerea mea. Trebuie să ținem seama de aceste um, țări emergente. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră, domnule raportor, uh, în ceea ce privește analiza pe care ați făcut-o amendamentelor 10 și 11. Uh, este adevărat, nu ar trebui în acest caz nu ar trebui nu ar trebui să ne referim la aceste prevederi specifice. Deci există mai multe prevederi referitoare la siguranța copiilor și se pune întrebarea, după punctul meu de vedere, dacă acest lucru trebuie amintit în cadrul acestui acord general. La numărul 15, uh, după părerea mea, cred că avem nevoie de orice informație care să vină la orice, orice oră din partea Comisiei. De aceea noi sprijinim punctul 15, care spune foarte clar că avem uh, dreptul de a ni se oferi oricând informații din partea Comisiei. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger? Ja, uh, herzlichen Dank für den Bericht. Der ist, um... Vă mulțumesc pentru acest raport, care este relativ bun și cuprinzător. Doresc să mulțumesc și pentru faptul că se face referire la emisiile de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră. Pot să vă explic de ce am, uh, am făcut aceste referiri la siguranța echipajului și la siguranța copiilor. Pur și simplu, pentru că nu există posibilitatea de a avea aici o influență. Nu există niciun uh, dosar care să se ocupe de acest lucru. Um, am uh, încercat celelalte modalități, nu au avut succes și de aceea am încercat din nou să atrag atenția oamenilor că până la urmă nu vorbim doar despre uh, profituri, profituri ale companiilor aeriene, ci trebuie să ne preocupe și uh, siguranța celor care uh, muncesc pe aceste avioane și, și trebuie să ținem seama și de aspectul legat de uh, scaunele speciale pentru copii. Am apelat la această modalitate pentru că nu am avut uh, o altă cale de a face ceva în sensul uh, depășirii uh, rezistenței care se manifestă în acest domeniu. Um, din toate punctele de vedere, din toate direcțiile, este respinsă orice inițiativă din acest punct de vedere. Un alt lucru și eu aș sprijini uh, cu putere amendamentul numărul 15, deoarece uh, în ceea ce privește acordul uh, SWIFT și datele pasagerilor, am văzut că în ceea ce, că în ceea ce privește informațiile um, permanente primite din partea Comisiei au un rol foarte important și probleme fundamentale pot fi discutate uh, mult mai bine astfel decât dacă discutăm uh, fiecare acord uh, în parte. Deoarece până la urmă se discută doar aspectele care sunt importante pentru actorii principali. Și în transportul aerian, după părerea mea, există o situație foarte dificilă, este, este foarte greu să ne asigurăm că drepturile uh, angajaților în acest domeniu sunt respectate, deoarece puterea celeilalte părți este atât de puternică, este, se bucură de o prezență puternică chiar și aici în Parlament. Drept urmare, obligația de raportare, după părerea mea, este o idee foarte bună deoarece astfel ne putem referi la o problemă fundamentală referitoare la acordurile internaționale, referitoare la punerea în aplicare și respectarea acestor acorduri și de aceea sprijin acest amendament. Deci, după părerea mea, orice lucru care ajută să, în sensul existenței unei transparențe mai mari și ajută ca rolul Parlamentului să uh, fie respectat, uh, voi uh, va fi sprijinit de către mine. Thank you, Mrs. Foster. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Da, câteva dintre aspectele pe care le-ați menționat. O serie de amendamente aduc un aport important documentului original, însă unele dintre ele, doamna Rana, doamna Lichtenberger, depășesc domeniul de aplicare Până la urmă, acestea sunt niște orientări generale, adecvate, fără să fie nevoie să intrăm în detalii, așa cum se face în aceste amendamente de care vorbesc. Cred că trebuie să nu uităm că acum avem această discuție pentru că au crescut competențele noastre și suntem mai implicați în derularea acțiunilor. De asemenea, să nu uităm că aceste acorduri înlocuiesc în mare parte acordurile bilaterale, care în multe cazuri există de zeci de ani cu diverse state terțe. Și sugestia să mergem înapoi odată ce comisia în care avem încredere să facă aceste negocieri, deci uh, să mergem, să facem pas și în urmă, să intrăm în tot felul de detalii, cred că este o așteptare nerealistă și de altfel și foarte dificil de făcut. Am uh, preocupări și în ceea ce privește aspectele sociale. Utilizarea acestor acorduri pentru a promova respectarea legislației internaționale și a drepturilor sociale. Înțeleg că acest lucru se folosește ca referință în relațiile UE-SUA, foarte bun. A fost foarte greu în ultimii 10 ani să ajungem la acest nivel, oricum. Dar eu cred că acum suntem parte a acestui sistem de distribuire a informațiilor din partea Comisiei și uh, din cele spuse eu înțeleg că Comisia este foarte dispusă să se asigure că suntem implicați în proces. Dar trebuie să fim realiști, fiindcă nu noi, Comisia noastră de Transporturi sau Parlamentul, sunt, nu noi suntem negociatorii. Comisia face asta și cred că pe ansamblu fac o treabă foarte bună. Și cred că foarte pe bună dreptate s-a spus aici e vorba de acorduri care vor fi foarte interesante, cele cu China, și cu alte state cu care situația este sensibilă, fiindcă, în încheiere, să nu uităm că unele dintre aceste negocieri au o natură strategică și va fi foarte dificil pentru Comisie, în numele nostru a tuturor, să ajungă la o bază pe care să o considerăm cu toții a fi în regulă, să putem să o acceptăm. Deci cred că nu ar trebui să urăm Comisiei mult noroc și sunt sigură că ne veți furniza informațiile de care avem nevoie și veți asculta aspectele discutate de Comisia noastră, care uneori s-ar putea să fie chiar relevante. Deci mulțumim domnului raportor pentru contribuție. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, vrea să, fac, uh, să vă fac o propunere și anume aceea de a încerca împreună să facem uh, un amendament oral și anume să solicităm Comisiei ca orice acord, ca orice negociere privind acordurile internaționale în domeniul aviației civile, Uh, deci în astfel de negocieri să se menționeze în mod explicit că Parlamentul va fi informat și consultat privind orice modificare ulterioară a acordurilor internaționale în domeniul aviației civile încheiate între Uniunea Europeană și terțe țări. Uh, există o procedură simplificată pentru modificarea ulterioară a acestor acorduri, dar este important ca Parlamentul să fie informat în permanență privind uh, viitoarele uh, și să fie stipulat explicit în textul acordului faptul că pentru orice modificare ulterioară Parlamentul va fi informat și consultat. Okay, uh... Foarte bun, doamna Ieghe, din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate, în numele Comisiei, dați-mi voie să salut raportul dumneavoastră, care e clar a fost făcut cu mare eforturi și reprezintă baza tuturor acordurilor viitoare. Vreau să subliniez faptul că în general, suntem de acord cu raportul și suntem de acord cu comentariile și amendamentele dumneavoastră. Unele sunt foarte clare, pentru altele e nevoie de mandat și altele depășesc sfera de aplicare a acordurilor internaționale, dar apreciem eforturile. Rolul meu este să confirm sau reconfirm în numele vicepreședintelui Calas angajamentul nostru de a informa Parlamentul în totalitate cu privire la evoluția negocierilor. Cred că sunteți de acord cu mine că aceste negocieri au o natură foarte dinamică, lucrurile se schimbă foarte repede, mai ales când ne apropiem de finalizare și ca și în trecut, întotdeauna uh, suntem, am fost și suntem uh, onorați să vă informăm uh, ca și în cazul Braziliei, considerăm că este calea cea mai bună să vă informăm în camera cu privire la evoluția lucrurile și cred că dacă lucrăm pe înțelegere și respect reciproc, știți că vă dăm toate detaliile necesare și așa vrea să rămână lucrurile și pe viitor. Sigur, se pune și problema confidențialității și a respectării cerințelor de transparență. Sunt sigură însă că vom găsi o cale de urmat și aici și încă o dată, domnule președinte, vă mulțumim pentru raport și în încheiere vreau să exprim angajamentul complet al Comisiei și dorința de a coopera cu dumneavoastră la fel de bine ca și în trecut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamne Iegel, ca să răspund la câteva dintre comentarii. În ceea ce privește drepturile și obligațiile Parlamentului, eu sunt de acord că acest lucru poate fi inclus în uh, raport. Dacă ne uităm, de exemplu, la aliniatele 12, 13 și 14, la 12 se spune că pentru a lua decizii în legătură cu consimțământul acestor negocieri, trebuie să se urmeze procedura încă de la început. Se consideră de asemenea că este în interesul instituțiilor ca atunci când sunt chestiuni foarte importante, Parlamentul să fie identificat și să fie consultat încă de la început. Iar în ceea ce privește acordurile cadru, se cere ca Parlamentului să-i se dea informații clare și timpurii în legătură cu pregătirea și încheierea negocierilor internaționale. Deci nu știu cât de clar pot să fiu mai mult decât atâta față de obligațiile pe care le impune și se cere de asemenea comisiei să-și ia angajamentul responsabil și cu asta basta în legătură cu intenția de a propune negocieri pentru a încheia acorduri internaționale directiva de negociere, textul de negociere și documentul care va fi redactat împreună cu documentele relevante și informațiile relevante vor fi transmise Parlamentului. Deci, în afară de a spune Comisiei, poate că nu avem încredere în dumneavoastră, atunci nu știu ce altceva să mai introduc aici în document. Cred că tot ce s-a spus aici e deja acoperit în text. Iar referitor la chestiunea celor două amendamente ale doamnei Lichtenberger în legătură cu centura de siguranță pentru copii. Eu unul nu sunt împotriva niciunui fel de campanii de acest gen, dar a, trebuie să fie foarte clară poziția noastră, pentru că nu aici e locul unor astfel de specificații. Aceasta ține de acordurile bilaterale între statele membre. Dacă spunem că trebuie să se facă ceva în legătură cu siguranța aeronavelor pentru copii, atunci foarte bine acest lucru se poate face, dar nu aici, ci la nivelul acordurilor bilaterale ale statelor membre. Același lucru și în ceea ce privește uh, echipajele țărilor terțe după cum știm, aceste proceduri sunt reglementate de legislația națională. Vorbim de țări terțe și în acest caz, dacă dorim să prezentăm acest punct și dacă dorim ca siguranța să fie mai mare, putem introduce un punct în acest raport în legătură cu ce trebuie făcut și monitorizarea uh, siguranței. Cred că acest lucru este deja acoperit. Deci, eu îmi mențin poziția față de amendamentele care au fost prezentate și este poziția pe care Comisia întotdeauna a promovat-o. Dar oricum vă mulțumesc tuturor pentru sugestiile și comentariile pe care le-ați făcut și vreau să mulțumesc și Comisiei. Vom vedea care va fi rezultatul mâine. În încheiere, aș vrea să vă atrag încă o dată atenția asupra faptului că e vorba aici de un cadru pe care îl stabilim pentru ca raportorii acestei comisii să lucreze pe viitor în acest cadru. Și cred că vom face acest lucru cu succes. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi. Trecem acum la tractoare. E vorba de raportul doamnei Sehnalova, raportor pentru aviz, dispoziții aplicabile tractoarelor și vreau să vă reamintesc aici că Comisia ENVI este comisia competentă pe fond. Aceasta va discuta raportul săptămâna aceasta. Dau cuvântul raportorului, doamna Sehnalova. Krátke, já bych Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi foarte succintă. Pot să vă spun că acest raport este o prelungire a unui raport anterior pe care l-am adoptat în urmă cu două luni. După cum ați spus și dumneavoastră, comisia competentă aici este comisia ENVI, unde se realizează principala dezbatere în legătură cu adoptarea sau nu a acestui raport. Care a fost uh, abordarea generală pe care am avut-o eu în acest raport? Eu propun să adoptăm acest raport așa cum este el la ora actuală, în special cu acel ajutor acordat IMM-urilor. Și aici ar trebui să acordăm o atenție deosebită amendamentelor 1 și 3, care de fapt sunt amendamente contradictorii însă eu, în calitate de raportor, nu vreau să țin partea niciuneia dintre ele. La amendamentul 1 se cere să se respingă propunerea comisiei, iar la amendamentul 3 se propune să se extindă termenul cu încă 2 ani. Eu, în calitate de raportor, nu susțin, după cum spuneam, aceste amendamente, deși înțeleg foarte bine argumentele care au fost prezentate în cele două amendamente care sunt contradictorii, după cum spuneam. În rest, e vorba de amendamente care se referă la redactarea unui considerent. Aici nu am niciun fel de obiecție. Și cred că această propunere ar trebui să fie adoptată și aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi și raportorilor din umbră pentru cooperare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Roci. Vă mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, raportorul nostru din umbră nu este, nu a ajuns încă acum. Și de aceea aș dori să spun că noi salutăm propunerea făcută de domnul raportor. Vom sprijini și amendamentul 1. Însă, stimată doamna Lichtenberger, după părerea noastră, este vorba de o discuție um, sensibilă de fiecare dată când uh, dormim despre prelungi, prelungirea unor uh, termene și așa mai departe. După părerea noastră, propunerea doamnei raportoare este una foarte interesantă. Suntem uh, de acord în mare și cu propunerea venită din partea doamnei Țicău. Deci credem că vom uh, sprijini uh, mâine raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger? Mrs. Meissner, then I'll bring you in. Doamna Meissner prima dată, apoi doamna Lichtenberger. Da, îmi pare rău că nu am fost prezentă. Am crezut că se va sări uh, peste mine. Nu voi avea foarte multe lucruri uh, de spus. Ca și în cadrul ultimului raport, doamnă Senalova, sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, nu știu însă de ce nu s-au făcut două raporturi, însă aceasta este situația până la urma urmei. Cred că nu trebuie să respingem în totalitate, acesta ar fi drumul greșit. Există într-adevăr foarte puține fabrici care mai produc aceste tractoare și cred că propunerea făcută este acceptabilă din punctul, din punctul nostru de vedere. Mă opun însă și pentru amânare. Cred că 2013 este suficient, mai sunt încă 2 ani și pe de altă parte, nu ar trebui să ne referim la anul 2015. Și în mare uh, vă mulțumesc pentru munca depusă de dumneavoastră și sunt de acord cu ea. Acum, doamna Lichtenberger. Da, eu am o părere diferită, deoarece, după părerea mea, uh, dacă transmitem semnalul că norme care ar trebui să fie puse în aplicare, care oricum nu sunt foarte puternice, care nu țin seama foarte mult de mediul înconjurător, dacă aceste norme sunt slăbite și mai mult și sunt amânate și mai mult, atunci acest semnal va fi unul fals uh, pentru celelalte sectoare. Cred că este foarte uh, dificil dacă uh, ne tot uh, referim la acest argument Uh, referitor la întreprinderi mici și mij, mij, mijlocii. Astfel se ignoră pur și simplu protecția mediului înconjurător. Este vorba până la urmă de marele lobby care recurge la toate măsurile posibile pentru a evita orice măsură care să protejeze mediul înconjurător. Drept urmare, aș dori să fac un apel la toți colegii din această comisie care își doresc protecția mediului înconjurător. Fac un apel să vă gândiți foarte bine. Dacă dorim să. dacă avem o atitudine serioasă față de, de obiectivele legate de reducerea emisiilor, nu putem nu putem ca în toate dosarele acolo unde am dat dovadă de puțină ambiție în cadrul Uniunii Europene să trecem imediat la un proces de slăbire și de amânare a, a termenelor. În primul rând, stimați colegi, este vorba de seriozitate și de planificare în acest domeniu și eu am o dificultate legată de următorul fapt. În acest moment, Dosarul, acest dosar nu este foarte important în ceea ce privește gro, uh, gro, mărimea sectorului. Dacă și, celelalte, dacă și în celelalte sectoare vor fi slăbite criteriile și vor fi amânate termenele, noi nu suntem un uh, comitet care trebuie să apere doar interesele economice. Noi ar trebui să apărăm interesele uh, generale și interesele generațiilor viitoare. Și poate unii dintre dumneavoastră uh, se vor putea gândi mai mult și uh, vor ajunge la concluzia dacă atitudinea actuală este cea mai bună. Vă mulțumesc. Nu știu dacă domnul Vosini din partea comisiei este prezent. Nu cred. Doamna Senalova, doriți să adăugați altceva? Cu tot respectul pentru contribuția domnului Bosini din partea comisiei, care cred că ar fi fost una foarte bună, cred că nu va schimba lucrurile atât de mult. Doamna Senalova, dori, dori să mai spuneți ceva? Nu? Foarte bine. Atunci vom vota mâine și eventual domnul Voselini ar putea fi anunțat să nu mai vină, pentru că nu mai are rost. Deci, votul are loc mâine. Vă mulțumesc, stimați colegi. Următorul punct pe ordinea de zi este reuniunea coordonatorilor programată, de fapt, pentru ora 17 și 15, peste o oră. Said a dispărut. Nu știu unde este Robert Zila. El este de acord. Deci trecem la reuniunea coordonatorilor, însă mă îngrișorează Robert. Cred să că va veni okay. ok. We'll adjourn then for, for five... Deci facem o pauză de 5 minute și apoi începem întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc.